unele cereri de numiri în comisii și delegații interparlamentare. Uh, lista acestora va figura în procesul verbal al acestei uh, reuniuni. Dacă nu vor fi prezentate observații până la adoptarea procesului verbal, aceste numiri vor fi considerate ca fiind adoptate. Acum, pe ordinea de zi, avem declarația vicepreședintelui